Nu? Atunci procesul verbal este adoptat. Am câteva comunicări. În primul rând vreau să vă spun că doamna Izabela Di Martini mi-a comunicat că a aderat la grupul conservatorilor și reformiștilor europeni primit din partea grupurilor S, D și ECR și din partea neafiliaților niște cereri de modificare și de numiri în comisii și delegații.